przewodniczący! Domnul președinte. Good morning, colleagues. Please take your seats. Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punctem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego Rady. Deschidem ședința Parlamentului European. Primul punct de pe ordinea de zi este următorul. Concluziile Consiliului European din 28 și 29 octombrie și guvernanța economică. Salut prezența președintelui Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, și salut de asemenea și pe președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso. De asemenea, sunt prezent în sală reprezentanții președinției belgiene și uh, comisarii. Vom începe mai întâi cu declarația președintelui Herman Van Rompuy. Domnule președinte, dragi colegi, întâlnirea Consiliului European de pe data de douăzeci și și nouă octombrie s-a concentrat asupra guvernării economice a Uniunii Europene, mai ales cu raportul grupului de lucru pentru guvernarea economică. Raport ale cărui concluzii le susține Uh, și evenimentele recente, mai ales din Irlanda, au ilustrat nevoia unui mecanism financiar care să fie activat rapid la nevoie. Uh, aduc omagiu vitezei acțiunii ministrilor de finanțe de săptămâna trecută și subliniez faptul că acest lucru ilustrează nivelul hotărârii uh, noastre de a salvaguarda stabilitatea monedei euro. UE și zona euro vor, se vor bucura de susținere financiară cu un program politic puternic care va fi negociat cu autoritățile eh, irlandeze de către Comisie și FMI în legătură cu Banca Centrală Europeană. Și uh, pentru că economia irlandeză este una solidă, uh, o implementare decisivă a programului ar trebui să permită o întoarcere la o creștere economică durabilă și la salvgardarea coeziunii sociale și economice și a, cu implicarea Eurogrupului și a mișilor ECOFIN. Sarcina asta a fost îndeplinită la o conferință interguvernamentală și a fost rezultatul metode, metodelor noastre de lucru și a prioritizării uh, subiectelor. Am încercat să găsim un echilibru între un cadru general european privitor la nevoia de a evita un uh, deficit excesiv fiscal și dezechilibre economice în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, permiterea guvernelor naționale să poată alege liber ceea ce doresc să impoziteze și ce anume doresc să cheltuiască în conformitate cu procedurile lor naționale și politice și cu legislația europeană. Dorim să ne asigurăm că fiecare stat membru ia în considerare pe deplin impactul deciziilor economice și fiscale și uh, stabilitatea Uniunii Europene ca întreg. În același timp, dorim să consolidăm capacitatea Uniunii de a reacționa atunci când politicile din statele membre prezintă un risc pentru restul statelor Uniunii Europene. Există recomandări, pentru că acest grup de lucru uh, urmărește îndeaproape propunerile Comisiei. Am discutat de două ori aceste probleme cu uh, liderii grupului, grupurilor din Parlamentul European și cu președinții comisiilor de resort în conformitate cu formatul cerut de dumneavoastră. O clarificare. Unii spun că sunt dezamăgiți că, nu, că luarea de deci- decizii nu se face mai automat. Dar noi tocmai asta propunem. Consiliul, în conformitate cu tratatul, va decide în legătură cu sancțiunile pe baza așa numite majorități inversate. Asta nu, numai dacă nu există o majoritate calificată la vot împotrivă. Uh, până acum doar o majoritate calificată aproba sancțiunile. Până acum uh, statele membre erau destul de ezitante în legătură cu această majoritate inversată și această realizare este una însemnată. S-a propus de către grupul de lucru și o serie de alte măsuri pentru consolidarea pactului de stabilitate, cum ar fi o mai bună coordonare uh, politică, semestru european și consilii fiscale independente statele membre trebuie să uh, simtă că politicile lor și luarea lor de decizii afectează pe toți partenerii din Uniunea Europeană. Asta este marea criză, uh, lecție de tras din criză. O remarcă generală. Grupul de lucru a fost un cadru politic uh, țintit să ajungă la un consens. Acum politicile acestea trebuie să fie traduse în munca de impozitare și trebuie să fim activi la nivelul tuturor instituțiilor europene pentru a profita de avântul uh, uh, actual pentru a ne asuma responsabilitățile. Cel de-al treilea element vital al grupului de lucru este, se leagă și de urmarea uh, deciziilor luate de el. Trebuie să avem un mecanism pentru a salvgarda stabilitatea financiară a zonei euro. Toți șefii de stat și de guvern au fost de acord asupra acestei nevoi și au fost de acord că e nevoie de o schimbare limitată a tratatului. Aș dori acum să subliniez faptul că uh, munca la pactul de stabilitate nu este doar uh, în legătură cu a, a mă rog, atrage atenția statelor membre, a pedepsi pe unii, ci trebuie să ne gândim la o provocare de natură generală, să îmbunătățim structurile europene și uh, creșterea sa economică durabilă. Acesta a fost uh, scopul strategiei UE 2020, uh, 2020 și cei care se tem că uh, o creștere economică a noastră va fi uh, încetinită, Uh, nu cred că au dreptate și am demonstrat asta prin acțiunile noastre și ăsta va fi principalul obiectiv uh, al întâlnirilor Consiliului din februarie și martie anul viitor. Dragi colegi, Consiliul European a avut de asemenea o discuție scurtă în legătură cu uh, problemele bugetare ale Uniunii Europene, stimulate, între altele, de uh, cuvântarea președintelui dumneavoastră. Și ne-am pus de acord să uh, mai discutăm în decembrie. Între timp, concluziile au spus că este esențial ca bugetul Uniunii Europene și viitorul cadru financiar multianual să reflecte eforturile de consolidare care se fac de către statele membre pentru ca deficitele și datoria să fie aduse într-o direcție mai durabilă respectând, subliniez rolul diferitelor instituții și nevoia de a îndeplini obiectivele europene, Consiliul European va discuta la următoarea sa întâlnire uh, modul în care să ne asigurăm că cheltuielile la nivel european pot să aducă o contribuție corespunzătoare la această activitate. Am încheiat citatul. Vă reasigur că uh, suntem conștienți de nou rol al Parlamentului în conformitate cu tratatul de la Lisabona Sigur că nu, noi la Consiliul European nu am luat o poziție în legătură cu procedurile bugetare 2011. Asta trebuie să facă Consiliul de Miniștri și Parlamentul. Ca președinte al Consiliului European fac apel la toate părțile implicate să-și continue consultările pentru a ajunge la un compromis în legătură cu bugetul 2011 în cel mai scurt timp posibil, un compromis care să țină cont de uh, toate pozițiile și îngrijorările, cu respectarea tratatelor, desigur. Dragi colegi, acest uh, Consiliu European a folosit pentru a pregăti o poziție comună a Uniunii Europene înaintea unor evenimente internaționale majore. În acest caz, atenția noastră s-a concentrat asupra pregătirii G20, conferința de la Cancun și un alt număr de subiecte bila- uh, summituri bilaterale. În legătură cu G20, care tocmai s-a desfășurat, Uh, am convenit asupra priorităților care au fost promovate de reprezentanții Uniunii și de către statele membre ale Uniunii Europene care sunt membre G20, inclusiv uh, asigurarea aprobării cerințelor de capital și o reformă femei. femeii. Aici aș vrea să vă spun că această reformă foarte importantă a fost făcută posibilă de către o abordare constructivă a europenilor. Am cedat două locuri pentru a ajunge la un acord final care conține mare parte din eforturile noastre de ajustare. În legătură cu problema eh, dezechilibrelor în eh, economia globală, discuțiile au fost eh, încordate în pregătirea summitului G20, dar la summit s-a făcut o analiză corespunzătoare și s-a ajuns la un acord. Uh, salut deciziile de a stabili un set de indicatori în legătură cu dezechilibrele și uh, o evaluare care va fi făcută în 2011. Acum este important să uh, ne punem de acord asupra unor concluzii politice și a unor acțiuni corective pe baza acestei valori, dacă va fi nevoie. În legătură cu Cancun, Consiliul European a pregătit poziția Uniunii Europene la negocierile care vor începe la sfârșitul acestei luni. De la Copenhaga de anul trecut, a avut loc numeroase schimbări, la nivel formal sau informal, dar uh, încă evoluțiile sunt dificile și lente. Cancun va fi probabil doar un pas intermediar spre un cadru global în combaterea schimbărilor climatice. Uniunea Europeană regretă, sigur, această situație. În final, uh, summiturile noastre bilaterale. Consiliul European a discutat uh, prioritățile de la acestea și strategiile pentru viitoarele summituri, cel cu Statele Unite, Rusia, Ucraina, India și Africa. Uh, acțiuni foarte utile pentru președintele Barroso și pentru mine și uh, care ne asigură că cu aceste ocazii noi nu vorbim doar în numele instituțiilor de la Bruxelles, ci pentru cele 27 state membre. Și aceasta va deveni o caracteristică a, Consiliul, a întâlnirilor Consiliului European. Cu aceasta, dragi colegi, am încheiat prezentarea uh, celor mai recente întâlniri ale Consiliului European desfășurate acum aproape o lună. Oricum, voi continua practica mea de a informa liderii grupurilor dumneavoastră politice imediat uh, în interval de câteva ore după finalul fiecarei întâlniri a Consiliului European și acum aștept cu nerăbdare să vă ascult opiniile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. For your speech. Uh. Mulțumesc pentru discursul dumneavoastră și acum aș dori să dau cuvântul domnului președinte al Comisiei Europene, José Emanuel Barroso. Mulțumesc, membri. O săptămână înseamnă mult timp în politică, iar o lună poate părea o veșnicie. S-a întâmplat multe de la ultimul Consiliu European și iată evenimentele din Irlanda, de pildă. Acțiunile pe care le avem în vedere reprezintă un pas pentru a salvaguarda stabilitatea financiară a Irlandei, a zonei euro și a Uniunii Europene în mare. Cele două instrumente pe care le-am înființat în luna mai sunt instrumente eficiente care își pot face treaba cum era nevoie. Irlanda se confruntă cu probleme specifice, iar aceste instrumente pot să le soluționeze. Această intervenție ar trebui să permite economiei irlandeze să se întoarcă pe făgașul creșterii, bazându-se pe, pute, pe forța sa lăuntrică. În ultimele luni, estimați uh, Stimați deputați, s-au întâmplat multe. Am făcut mulți pași, dar nu am ajuns la capăt. Guvernanța economică s-a schimbat. Grupul de experți prezidat de domnul Van Rompuy și-a prezentat rezultatele pozitive. Profitând de pe, de pe urma um, experienței comisiei, a, pus, a depus propuneri legislative și a acoperit și alte aspecte foarte importante de guvernanță economică reguli fiscale mai stricte și supraveghere economică mai largă, acestea sunt pietre unghiulare ale pachetului comisiei care au fost menținute. Am spus de multe ori până acum, am repetat importanța unei, unui nou cadru care să fie funcțional cât mai repede cu putință, astfel încât m-a bucurat foarte mult faptul că Consiliul European ne-a sprijinit ideea unei abordări, unei proceduri accelerate și și-a stabilit ca obiectiv uh, acordul asupra propunerilor Comisiei până în uh, vara lui 2011. Criticile exprimate în septembrie, ultimul septembrie, în ceea ce privește propunerile Comisiei, au devenit acum o dorință de a accelera acele propuneri. Procedura legislativă trebuie să își urmeze cursul în următoarele luni. Eu mă bazez uh, pe activitatea Comisiei în ceea ce privește sporirea guvernanței economice în uh, Uniunea Europeană și în zona euro. Sunt de părere că vom avea până la urmă reguli foarte dure care se bazează pe stimulente și descurajări în ceea ce privește conformitatea și punere în aplicare sem- semi-automate, precum și un cadru foarte larg în ceea ce privește dezechilibrele economice. Avem nevoie de sporirea guvernanței economice pentru a ajunge la creștere de durată, de care avem nevoie pentru crearea de, de locuri de muncă și pentru bunăstarea cetățenilor noștri. Stimați membri, un mecanism de soluționare a situațiilor de criză pentru zona euro reprezintă un, o piesă foarte importantă a acestui puzzle, iar mecanismul pe care îl avem acum va expira în 2014, astfel încât este foarte important ca un mecanism puternic, de durată și care se bazeze pe realitățile economice de acum să, să fie înființat. Iată de ce Comisia a început deja lucrările la un nou mecanism privind zona euro. Acest mecanism pe care noi îl pregătim uh, consultându-ne cu uh, președintele Consiliului European ar trebui să fie perceput în contextul eforturilor generale de sporire a guvernanței economice în Uniunea Europeană și zona euro astfel încât aș dori să fie foarte limpede faptul că, chiar dacă acest mecanism este finanțat de la bugetele naționale, va rămâne o inițiativă europeană și, bineînțeles, se va baza pe experiența, independența și imparțialitatea Comisiei pentru a putea funcționa cum trebuie. Acest mecanism va avea trei componente principale. Un program de ajustare macroeconomică, un aranjament de finanțare și o implicare a sectorului privat acesta care se poate manifesta în mai multe feluri, dar uh, vreau să fie foarte clar faptul că orice se hotărăște în ceea ce privește implicarea sectorului privat se va aplica numai după 2014. 13 se corectează vorbitorul. Șefii de stat și de guvern au hotărât uh, în unanimitate că schimbările, că e nevoie de schimbări la tratat pentru a înființa acest mecanism. În momentul în care am ratificat tratatul de la Lisabona, nu și-a închipuit, anul trecut nu și-a închipuit nimeni că vom încerca să-l schimbăm atât de, de vreme. Toată lumea știe că nu este ușor și știm care sunt riscurile. Iată de ce V-am explicat uh, în timpul Consiliului European și chiar înainte că nu ar trebui să acceptăm o revizuire a tratatului care să pună sub semnul întrebării dreptul de vot al statelor membre. Mă bucur foarte mult că acest argument a fost acceptat și că revizuirea tratatului va fi una limitată și doar uh, pentru chestiunile importante. Iată de ce trebuie să avem un proces uh, cât mai clar cu putință și vă rog să fim precauți și să nu legăm această revizuire de alte chestiuni eh, neaferente. Aceste acțiuni nu se întâmplă în, eh, în vid. Consiliul European, eh, summitul G20, reuniunea noastră de la Lisabona din, de săptămâna trecută, toate, toate fac parte dintr-un plan mai vast de readucere a creșterii la, la nivel european. Vom mai discuta despre aceste lucruri, dar acum aș dori să mă concentrez asupra uh, summitului uh, de la Lisabona. Atmosfera a fost una prietenească și bine țintită. Alături de președintele Van Rompuy, am uh, căzut de acord asupra unei agende transatlantice cu președintele Obama pentru crearea de locuri de muncă, care să cuprindă consultări timpurii asupra chestiunilor cum ar fi reforme globale. Am încredințat ministrilor uh, sarcina de a discuta aceste chestiuni în forurile transatlantice. Economiile emergente au fost și ele pe ordinea de zi. Și vreau să vă spun un lucru. Uniunea Europeană va reuși să își atingă obiectivele dacă își activează toate zonele de politici, dacă ne folosim de relațiile pe care le avem cu toți partenerii noștri principali, dacă ne folosim de toate pârghile pe care le avem într-un mod integrat la toate nivelurile, la nivel național, european și mondial. E limpede un lucru. Vom avea mai multă influență în exterior dacă vom putea să ajungem la acorduri între noi, în Uniunea Europeană. Și, în această privință, sunt... Uh, vreau să atrag atenția asupra unor poziții recente care nu și-au adus contribuția în ceea ce privește concentrarea și coerența acțiunilor noastre comune. Cred că progresul pe care l-am obținut până acum în ceea ce privește guvernanța europeană ne arată foarte limpede faptul că putem, dacă avem destulă voință politică, să transformăm Uniunea Europeană într-o forță mai mare în lumea întreagă, pentru cetățenii noștri, bineînțeles, dar pentru acesta trebuie să dăm dovadă de voință politică. Este clar, avem nevoie de un cel comun, nu numai din partea instituțiilor europene, ci și din partea tuturor statelor membre. Și aici vreau să fac un, să fac un apel pentru mai multă coerență, mai multă convergență și un cel comun mai bine definit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte din partea grupurilor, grupurilor politice. Domnul Joseph Dol de la PPE are cuvântul. Coleg. Domnule președinte, dragi colegi, un sondaj pe care l-am citit ieri într-un ziar spune că 70% din francezi sunt de părere că această criză încă nu este terminată și sunt sigur că o anchetă de acest gen mai extinsă în Europa ar da exact aceleași rezultate. Deci va trebui să răspundem la îngrijorările legitime ale cetățenilor noștri care traversează vremuri grele, care sunt nerăbdători, având în vedere uh, încetinala și complexitatea deciziilor ce trebuie luate la nivelul Uniunii Europene și la nivel global. Toți cei care se exprimă mă întreabă ce faceți dumneavoastră pentru mine, pentru familia mea, ce face Europa. Oamenilor le este teamă și văd în același timp că din ce în ce mai mulți oameni politici, din ce în ce mai multe țări, chiar și în acest hemiciclu, utilizează, manipulează și uh, această, această îngrijorare, această teamă și, în, în fond, nu au propuneri de făcut. Acest populism nu și are sensul într-un moment atât de important. Nu astfel vom rezolva problemele reale și grave ale uh, opiniei publice și ale Europei. Și cred că grupurile parlamentare, partidele politice care resping această demagogie și acest populism ar trebui să se exprime cu un glas mai puternic. Soluția pentru criză nu se află la nivelul protecționismului. Nu există o soluție miraculoasă pentru criza pe care o traversăm. Nu este posibil să întoarcem spatele solidarității solidarității, uh, eforturilor pentru a avea întreaga Europa mai puternică în această lume globalizată și să ne dăm seama apoi că avem nevoie și de alți parteneri în aceste vremuri grele. Deci trebuie să tragem anumite învățăminte din ceea ce se întâmplă în Irlanda. Eu nu acuz absolut deloc Irlanda, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei. Trebuie doar să tragem învățăminte, pentru că dificultățile acestei țări nu sunt datorate doar băncilor și sistemului bancar, ci și politicii economice și fiscale a actualului guvern guvern de ani de zile încoace. Acest tigru celtic care și-a construit creșterea uh, economică uh, în mod solitar, cu o reglementare bancară minimă, cu investiții fără niciun fel de echivalent în oricare altă țară din Uniunea Europeană, se regăsește astfel într-o situație în care piața imobiliară a scăzut enorm, există un șomaj record. Guvernul irlandez a garantat ansamblul sistemului bancar și e vorba aici de un angajament de 404 miliarde de euro, de patru ori mai mult decât PIB-ul. Deci iată că ajungem la un deficit public de 32% și guvernul cere asta solidarități și obține pe bună dreptate solidaritatea europeană. Uh, mă bucur de acest lucru și așa cum spunea luni și domnul Oli Ren, asistența de care va beneficia curând Irlanda va asigura de fapt uh, uh, securitatea întregii zone, euro. Însă această solidaritate de care se bucură Irlanda astăzi, ca și în momentul în care adera la Uniunea Europeană, trebuie văzut dacă această solidaritate va fi, a fost uh, practicată și de către guvernul irlandez în ultima vreme. Vedem acest lucru astăzi. Buna guvernanță a zonei euro e, necesită această solidaritate și uh, de multe ori aceleași țări s-au opus solidarității. Eu nu arăt cu degetul pe nimeni, însă cred că a venit momentul să tragem învățăminte din aceste comportamente lecții pentru viitor. Și am spus de mai multe ori în această sală, uh, orice criză este o posibilitate de a introduce schimbări. Să nu ne fie teamă de schimbări, chiar dacă acestea nu au introdus întotdeauna efectele pozitive pe care le, ni le doream. Și uh, Consiliul a adoptat acum câteva săptămâni anumite recomandări și concluzii. Și iată că acestea merg în direcția cea bună, însă nu merg suficient de departe. E nevoie de o conștientizare, e nevoie de cooperare în Uniunea Europeană Europeană și cooperarea între diferitele blocuri regionale pentru a răspunde instabilității piețelor financiare, dezechilibrelor schimburilor comerciale și uh, războiului între diferite valute. Cu toții știm că țările noastre singure sunt, nu sunt uh, capabile să aducă un răspuns viabil la îngrijorările celor 500 de milioane de cetățeni europeni care, așa cum spuneam la început, așteaptă din partea noastră uh, reforme și decizii care să fie uh, pline de speranță pentru viitor. Și dacă ne-a învățat ceva această criză, ei bine, ea ne-a învățat că soluțiile de ieri nu pot fi și soluțiile de mâine. Uh, am învățat să acționăm în stare de urgență, dar vom plăti un preț și mai greu dacă vom ignora toate aceste învățăminte. Cer instituțiilor europene, cer guvernelor uh, statelor membre să introducă schimbări, să învețe lecții din această criză și să nu mai considere solidaritatea doar în momentul în care au nevoie de ea. Și aș vrea să mai adaug ceva, domnule președinte. Aici nu e vorba de o luptă între Consiliu și Parlament. E vorba de aplicarea concretă a tratatelor. E vorba de solidaritate, e vorba de cooperare și colaborare. Acesta este mesajul pe care doresc să vi-l transmit, tocmai pentru a ieși din criză în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Următorul orator este domnul Martin Schulz din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care ascultăm discursul domnului Van Rompuy, avem senzația că el e diferit de discursul domnului Barroso. Domnul Van Rompuy, uh, în momentul în care ascult mesajul dumneavoastră, am putea să îl rezumăm spunând toate merg bine. Și când îl ascult pe domnul Barroso, de fapt, pentru a cita doar o singură frază, îmi dau seama că anumite contribuții nu au, dat, nu au fost făcute într-un spirit de coerență. Și atunci, dumneavoastră spuneți că a, a, suntem într-o situație în care toată lumea este unită. Ei bine, nu e așa, nu e adevărat, realitatea este diferită. Europa se risipește, există un fel de directorat franco-german, există restul zonei euro și mai există și restul restului, care se pare că nu face parte din uh, cei care iau decizii. Iată, aceasta este uh, Europa. Uh, iar poziția specifică a Regatului Unit trebuie examinată îndeaproape. Uh, directoratul franco-german a luat anumite decizii și domnul Cameron trebuie să spună clar despre ce este vorba. Care este acordul? Am nevoie de o reformă a tratatului pentru pactul de stabilitate, ok, spune domnul Cameron, da, uh, n-ar fi prea simplu pentru că nu am majoritate în Parlament, dar dați-mi la schimb un alt buget. Și atunci domnul Sarkozy și doamna Merkel spun ok, ok, hai, lasă, treacă de la noi, acordăm al buget. Aceasta este realitatea europeană, domnule Van Rompuy. N-are nimic, absolut nimic de a face cu spiritul comunitar. E vorba de o abordare care, de fapt, distruge coerența la nivel european și, pe termen lung, va distruge Uniunea Europeană. Mi-e teamă că unii au anumite interese și văd deja că aplaudă. Eu anticipam acest moment. Iată, aplaudă. Cei care cei care nu-și doresc o astfel de Europa ar trebui să o schimbe, să o schimbe și exact asta încearcă să facă. Încerc să continui, domnule președinte domnul Langen e susceptibil. Pactul de stabilitate depinde de votul fiecărui stat membru. Deci poate depinde, în fine, de votul unui stat membru care face parte din uh, zona euro. Doamna Merkel își dorește o revizuire a tratatului. Însă nimeni nu știe cum se va face acest lucru. Nimeni nu știe cum se vor derula lucrurile în Irlanda. Poate nu se vor derula atât de bine precum spune domnul Van Rompuy. Uh, se spune de asemenea că sectorul privat trebuie implicat în această direcție. Însă eu aș avea o întrebare. Cum anume băncile irlandeze au reușit să, reușe, au, au reușit să treacă peste acele uh, teste ce le sunt impuse? teste de rezistență. Cum anume această abordare a doamnei Merkel ar putea deveni un test de rezistență pentru Uniunea Europeană? Am să vă spun părerea mea. Foarte bine, sectorul privat o să participe. Ok. Însă eu sunt de părere că introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar trebui să fie acea contribuție a sectorului privat. Iar la summitul G20 s-a evocat pe scurt această idee. Și s-a spus, nu, nu, nu, taxa pe tranzacții financiare, nu avem nevoie de așa ceva. Și iată că nu s-a dat curs acestei idei. Dar dacă ne dorim ca sectorul privat să participe, dacă vrem ca acesta să fie implicat, asta trebuie să facem. Însă se opune regatul Marii Britanii. Și atunci, în momentul în care examinăm această tranzacție pe taxe, uh, taxă pe tranzacții financiare uh, și vedem că se opune Marea Britanie, a mai existat și ideea, haideți să începem mai întâi cu Marea Britanie. Uh, aproape că mi-am terminat intervenția, domnule președinte. Dați-mi voie să mai adaug doar câteva cuvinte. Repet încă o dată. a repetat, dacă am auzit eu bine, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Am auzit bine ce s-a spus în sală? Domnul președinte, vă rog, domnule Martin Schulz, v-a expirat timpul acordat. Vă rog, concluziile dumneavoastră acum. Domnule președinte, Domnule președinte, aproape că am terminat. Cu toate acestea, când aud acest coleg, personaj în sală, care scrie Ein Volk, ein, care, care strigă Ein Volk, ein Reich, ein Führer, Uh, nu pot să accept acest lucru. Exact astfel de persoane încerc să combat în Europa, dar se pare că acest spirit încă mai există în Europa. Are cuvântul domnul Dol. Domnule președinte, eu nu pot să accept ceea ce s-a spus. Iată că ne aflăm acum într-un regim, într-o perioadă democratică și cer să vă scuzați în mod oficial. Dacă nu, vom depune plângere. Anumite persoane au avut o intervenție mai puțin jignitoare decât a dumneavoastră și au fost totuși pedepsite. C'est tout juste, c'est tout juste qu'il n'a pas rajouté. Mai lipsea, mai lipsea să adauge doar uh, haideți să instaurăm uh, lagăre de concentrare și am rezolvat problema. Doar asta mai lipsea. Uh, uh, colleagues. Dragi colegi, trebuie să continuăm reuniunea noastră. Vă rog, un moment. Take it into account. I will Voi ține cont de intervenția dumneavoastră. Uh, uh, the president shall call... Președintele va duce la ordine orice membru care întrerupe derularea procedurilor și a reuniunii sau a cărui comportament nu respectă prevederile uh, articolului 9 al regulamentului. Deci vă rog să vă cereți scuze. News expressed by Herr Schulz. Uh, punctul de vedere exprimat de domnul Schulz ne arată că este un fascist nedemocrat. Well, uh, well, uh, colleagues, uh, we... Președintele, dragi colegi, ne-am așteptat să auzim altceva din partea dumneavoastră. Nu dorim ca discuția noastră să fie perturbată într-un asemenea mod. Deci, stimate coleg, vă convoc la o reuniune bilaterală pentru a vedea ce decizii vom lua în continuare. Mulțumesc. Sorry. Sorry? Oh, it is impossible to, to keep E imposibil să uh, ne continuăm discuția într-o astfel de atmosferă, spune președintele. Uh, colleague, as you see, the chamber... Stimate coleg, după cum vedeți, Camera protestează cu vehemență împotriva comportamentului dumneavoastră. Mm. So, it is a... Așadar, conform articolul numărul 152, conform articolului 152, punctul 3, pe care îl voi citi în continuare, în limba mea maternă polonă. Zakłócania porządku lub kolejnego naruszenia porządku przewodniczący może... În cazul în care reuniunea este perturbată de un membru, acesta, acesta poate fi luat cuvântul și poate fi îndepărtat din sala de ședințe. Și dacă perturbarea continuă, făptașul poate să se vadă văduvit de dreptul de a vorbi și să fie îndepărtat din cameră cu asistența ușierilor și dacă este necesar serviciile de securitate a Parlamentului. După cum știți, majoritatea membrilor acestui Parlament Vedeți că nu vă pot accepta uh, comportamentul, de aceea vă rog să părăsiți sala. Koleżanki colegi, Stimați colegi, doamnelor și domnilor puteți discuta, vă puteți exprima opiniile, dar nu puteți uh, uh avea un astfel de comportament perturbant pentru că altfel nu putem menține ordinea în această sală. Următorul vorbitor acum este domnul președinte Grifa Hofstad, din partea grupului ALDE. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi și întâi, uh, consider că ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav Cred de asemenea că grupurile politice trebuie să reacționeze astăzi cu o poziție comună și sper că toate grupurile politice, sigur cu excepția celui al membrului în cauză, vor avea o poziție foarte clară aici și vă, vă, vă vom susține în măsura pe care ați luat-o și sperăm că nu se va mai repeta pe viitor un astfel de eveniment. Consider că cele spuse de domnul președinte Dol în legătură cu Irlanda pentru că domnul Dor a făcut o întreagă analiză asupra cazului irlandez. Cele spuse de domnia sa sunt adevărate, dar vreau să-i spun lui Joseph că dacă la începutul crizei financiare, Joseph, am creat un plan de salvare european pentru bănci în octombrie 2008, după cum propunea Comisia, dar uh, lucru refuzat de statele membre, niciodată nu cunoscusem o problemă cum cunoaștem astăzi cu Irlanda Uh, planul a fost refuzat în octombrie 2008, s-a spus că nu este necesar, că în Germania există suficienți bani pentru a-și regla singur problemele. E bine, am văzut rezultatul. În al doilea rând, problema pentru moment, pentru că tensiunile continuă, și eu sper că, că de mâine sau poi în această stabilitate a Europei va reveni, însă în acest moment uh, nu așa stau lucrurile, asta e realitatea. Așadar, cred că trebuie să luăm foarte în serios cele spuse ieri de președintele Băncii Centrale Europene împreună cu domnul Rehn, în dezbaterea de ieri. Mm, din păcate n-au asistat multe persoane la dezbatere, dar ceea ce le spuse domnul Trichet sunt foarte importante. A spus că pachetul nu este suficient pentru a reinstaura stabilitatea zonei euro. Așadar, că avem o uh, responsabilitate deosebită uh, noi la Parlament, pentru că suntem uh, codecidenți în toate aceste domenii și ceea ce trebuie făcut e să luăm în serios realitatea. Pentru că, de fapt, care e problema? Nicăieri în lume nu există o monedă care să nu fie susținută de un guvern de o politică economică unică, de o strategie unică și de o, o piață obligatoare unică. Nicăieri în lume nu există așa ceva. Și noi în zona euro credem că e posibil să facem acest lucru cu 16 guverne, cu 16 uh, piese de obligațiuni, cu 16 politici economici diferite. Și eu cred că Uh, aceasta, aceasta e problema și în sensul ăsta trebuie să tragem noi concluziile. Trebuie să mergem mai departe decât deciziile Consiliului și mai departe decât propunerile Comisiei. Și trebuie să dăm dreptate domnului Trichet. Domnul Trichet este cel responsabil pentru stabilitatea monedei euro și cerem Parlamentul și, Parlamentul și celelalte instituții europene să consolideze pachetul. Singura decizie pe care putem să o luăm pentru piețele financiare este să, uh, să consolidăm pachetul, să comunitarizăm și să facem automatice sancțiunile, ceea ce nu se întâmplă în acest moment și să creăm o piață a obligațiunilor în euro pentru că uh, tensiunile nu vor dispărea între Grecia și uh, Germania spreadurile nu vor dispărea între uh, Grecia și Germania, deci trebuie să avem sancțiuni eficace pentru uh, țările care nu aplică pactul de stabilitate și trebuie o guvernare economică reală care să stimuleze investițiile și dacă Germania o cer și dacă guvernul Germaniei cere uh, să facem unele schimbări în articolul 136 al tratatului, foarte bine, haideți să o facem dar să facem și cele ce sunt necesare și în acest articol 136 pe viitor să ă, prevedem o guvernare economică reală, sancțiuni cu adevărat automatice și să facem din această schimbare a tratatului care este în fața noastră să facem o posibilitate pentru a ne înzestra cu cele necesare pentru euro pe viitor. Deci un, o guvernare economică în zona euro și în Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Domnule președinte. Următorul vorbitor, din partea verzilor. Nu, uh, domnule președinte, domnule uh, președinte Verhofstadt, există un cartonaș albastru. Vi se pune întrebare. Doriți să răspundeți? Da. Vă rog. Domnul Datmaus. Intervenție fără microfon. In the event that the... În cazul în care Comisia va veni cu această guvernare economică pe care o dorește și pe care dumneavoastră o doriți, noastră credeți că Comisia va lua întotdeauna decizia corectă? Oh, I think. Domnul Făhofstadt, am mai multă încredere în Comisia Europeană ca aceasta să ia măsuri în, împotriva țărilor care nu aplică pactul de stabilitate decât în Consiliul însuși, pentru că acolo sunt șefile, șefii de guverne. Eu am participat uh, timp de 9 ani de zile la Consiliu și n-am văzut niciodată o țară să dea vina pe o altă țară spunând nu, voi nu aplicați pactul de stabilitate. Am văzut ce s-a întâmplat în 2004-2005 cu Franța și Germania, care nu au aplicat pactul de stabilitate și nu s-a luat nicio sancțiune împotriva acestor țări. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană cu instituțiile comunitare uh, trebuie să aibă rolul de lider în aplicarea sancțiunilor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum uh, un punct de ordine. Domnul, domnul Madlener dorește cuvântul. Kon er Mulțumesc nu am intervenit când uh, l a dat afară pe colegul nostru de la UKIP. Aș dori uh, să protestez împotriva neaplicării corecte a regulilor. Domnul uh, Schulz l-a numit fascist pe domnul Van der Stub și nu s-a luat nicio măsură atunci împotriva domnului Schulz, așa cum s-a întâmplat acum. Trebuie să întrerup această dezbatere. Dacă aveți îndoieli, puteți să vă adresăm vă adresați direct mie. Sunt deschis discuțiile, dar acum, dar acum uh, o să continuăm discuțiile. Domnule Farage, v-am spus care este punctul meu de vedere, v-am spus ce credeam și dumneavoastră ați înțeles acest lucru și iată acum vă întreb dacă aveți îndoieli în ceea ce privește hotărârea mea. Următorul vorbitor din partea verzilor este doamna Rebecca Harms, co-președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu e ușor să iei cuvântul în această atmosferă tensionată. Eu cred că aceasta este o oglindire a situației în care s-ar putea găsi Uniunea Europeană dacă nu pășește mai atent și dacă nu conturează o politică europeană mai hotărâtă. Fiindcă Martin Schulz nu cred că aceste uh, nu cred că Germania dorește și are nevoie de aceste mici uh, revizuiri la tratat, fiindcă nu ne confruntăm cu o catastrofă naturală. Uh, problema este că țările mai mari, reprezentanții țărilor mai mari din Consiliu nu mai pot să se asigure că, în acest context de criză, că mai um, există o licărire pozitivă pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni și pentru ei acest s-a pierdut acest spirit pro-european atât de curând și mi se pare ciudat. Mi se pare ciudat că Germania, o țară care s-a bazat atât de mult pe solidaritate în istoria sa trecută, dar acum în istoria prezentă nu mai îmbrățișează această poziție în dezbaterile care sunt uh, duse de, minci, de minți înguste. Nu mai intră în discuție întrebarea chestiunea că este foarte important că statele membre și-au uh, legat destinele, iar Consiliul, domnule Van Rompuy, nu mai poate să îi sprijine pe cetățenii europeni, europeni care sunt îngrijorați, așa cum spunea Joseph. Nu putem, de ce nu putem să le explicăm că trebuie să fim solidari ca să depășim criza? Și nu invers, să nu fim des, dezbinați. Această lipsă de încredere și de spirit european este problema noastră. În al doilea rând, nu avem o explicație cinstită politică a faptului că, iată, Iată ce s-a întâmplat în Grecia, în Irlanda, îi vom salva pe greci, pe irlandezi, dar în același timp trebuie să spunem că situația din Irlanda nu este doar o criză în Irlanda, reprezintă o urgență și o criză pentru, și pentru Germania și pentru Marea Britanie, chiar dacă nu vă place să auziți acest lucru. Și cred că o astfel de afirmație sinceră Faptul că lipsește o astfel de, afirma, astfel de lipsesc astfel de afirmații sincere este motivul pentru care cetățenii europeni nu sunt prea dornici să accepte deciziile noastre și domnul Verhofstadt are într o totul dreptate. Guvernanța economică trebuie să fie conturată, acum știm cu toți acest lucru. Consiliul, Comisia trebuie să declare că vor lua toate măsurile necesare cât mai repede cu putință, dar când se spune acest lucru, la mine în minte se trage un semnal de alarmă, fiindcă, iată, Iată, lipsește în continuare acest spirit de solidaritate europeană și de a, din această cauză nu se iau acești pași necesari către acțiuni comune. Vorbim despre dumping fiscal în Irlanda. Toate acestea trebuie să se schimbe, dar se mai pun și alte întrebări. Când, unde, trebuie toți să, să lucrăm împreună și statele membre să își armonizeze politicile fiscale, fiindcă altfel uh, ne vom confrunta cu, cu situații foarte dificile în Uniunea Europeană pe viitor. Haideți să nu trecem cu ușurință pe, peste aceste chestiuni. Sunt foarte importante, trebuie să ne restructurăm datoriile, trebuie ca toți creditorii să fie implicați și să arătăm cu degetul către cei care au stat la baza crizei. Eu nu pot să-mi dau seama ce e bine și ce e rău în toate acestea. Știm că Spania și Portugalia sunt vizate și e doar o chestiune de timp până la urmă. Iată de ce fac apel la o gestionare uh, a crizei bazată pe solidaritate. Dacă nu știu dacă este mai bine acum să spunem că îi aducem pe, îi tragem pe creditori la răspundere. Noi dorim guvernanță economică și chestiunea um, impozitului pe tranzacții financiare asupra celor să fie impozitați cei care obțin profituri de pe urma crizei. Trebuie să facem ceva, trebuie să luăm măsuri. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Cele două chestiuni eh, discutate de Consiliul European eh, coincid. Cum va face Uniunea Europeană față situației din Irlanda și cum să rezolvăm problema bugetului european. Suntem mulțumim foarte mult pentru fondurile europene primite în, circums, în circumscripția mea și pentru stabilitatea zonei euro, dar modul în care aceste două subiecte sunt discutat, discutate la Cardiff și la Bruxelles sunt diferite. La Bruxelles aceste două chestiuni sunt discutate separat. Uh, răspunsul Parlamentului European și al Consiliului pentru salvarea monedei euro îl reprezintă o guvernană economică, mai multe reguli pentru guverne și sancțiuni, penalizări. Pentru buget s-a concluzionat că trebuie ca statele membre să nu mai fie egoiste și să se gândească mai mult la Europa decât la statele membre. La Cardiff și la Dublin se Întrebarea care este întrebarea este următoarea. Cum și când trebuie să fie cheltuiți banii? Oamenii știu că pachetele de austeritate sunt necesare și știu cât de îndatorate sunt țările lor. Știu foarte bine că trebuie să se ia măsuri dificile, dar trebuie să, să, să, să se hotărească cum se vor cheltui banii lor câștigați din greu. Finanțarea proiectelor europene din bugetul european într-o perioadă în care Uh, cetăenilor li se cere să renunțe la o parte din, uh, din sistemul de pensii sau la, uh, sau la o parte din sistemul social, reprezintă um, cumva faptul că am mers prea departe. Uniunea Europeană recunoaște faptul că nu a reușit să-și aplice regulile și standardele destul de bine în cadrul zonei euro, iar acest lucru nu reprezintă un stimulant pentru cetățenii europeni pentru a scoate mai mulți bani din buzunar. În această perioadă de cheltuieli foarte stricte, în momentul în care revizuim regulile de guvernanță economică pentru statele europene, noi la Parlamentul European trebuie să respectăm presiunile cu care se confruntă statele membre și să ne dăm seama că toate proiectele care nu sunt urgente pentru instituțiile europene ar trebui să fie amânate pentru a se putea stabili un buget european care să reflecte aceste vremuri turburi, tulburi economice. Mulțumesc foarte mult pentru acest discurs. Sunteți gata să răspundeți întrebării adresate prin procedura cartonașului albastru? Mulțumesc. Dumneavoastră, vă dați seama că aceste așa numite fonduri europene la care v-ați referit dumneavoastră, v-ați spus că au fost primite de circumscripția dumneavoastră, vă dați seama că e vorba doar de banii Marii Britanii care sunt dați înapoi, dar numai parțial și numai după ce Uniunea Europeană a, și-a băgat și-a băgat și ea ceva în buzunar. Vă dați seama dumneavoastră, doamnă, de acest lucru? După cum uh, bine știe domnul deputat, știu foarte bine de unde vin banii, care, cine sunt contribuabilii neți, dar cetățenii mei văd că se investește în proiecte importante în momentul în care PIB-ul este mai scăzut ca oriunde în Uniunea Europeană, astfel încât eu o să apăr banii cheltuiți în circunscripția mea oricând, oriunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Lothar Bischi, din partea Stângii Unite, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care șefii de state și de guverne au ajuns la un acord referitor la un mecanism pe termen lung pentru a garanta stabilitatea monedei euro, e bine, a fost un moment minunat. Rezultatele muncii depuse timp de luni de zile de grupul de lucru condus de domnul Van Rompuy Rezultatele s-au văzut. E un lucru bun faptul că putem garanta stabilitatea bugetară. Ceea ce ar trebui acum să facem este să examinăm planurile bugetare în așa fel încât pe viitor să evităm orice deficit. Uh, cu toate acestea, Știm că vor exista reduceri masive în uh, cheltuielile publice. Uh, știm care este situația actuală a pactului de stabilitate și de creștere și se pare că nimeni nu a învățat din asta. O țară care este deja plină de datorii nu își mai poate uh, achita obligațiile financiare. De aceea cred eu că uh, aceste lucruri în fine, distrug solidaritatea în interiorul Uniunii Europene. Și ne putem pune întrebarea, oare economia trebuie să-i conducă pe uh, factorii de decizie? Uh, vedem că consecințele asupra societății sunt foarte mari. Există dumping social, șomaj, Și acest lucru va agrava și mai mult situația statelor membre și va întârzia redresarea economică. N-are niciun sens să uh, punem și mai multe presiuni asupra Portugaliei, Greciei, Irlandei, ci din potrivă ar trebui să corectăm marile dezechilibre economice care există în momentul de față în Europa avem nevoie de această guvernanță economică, avem nevoie de o Europa socială, solidară, echitabilă politica trebuie să aibă întâietate asupra economiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Bischi are acum cuvântul domnul Farage din partea ECR. Bună dimineața, domnule Fan Rompuy. V-ați ocupat funcția de un an de zile și iată că toată construcția europeană de atunci se prăbușește, e haos, nu mai sunt bani. Vă mulțumesc. Poate sunteți principalul uh, element al mișcării eurosceptice. Dar uitați-vă, vă rog, la fețele din această sală astăzi, uitați-vă la teamă, la, la, la uh, furie. Uitați-vă la domnul Barroso, parcă vedeți o fantomă, poate începe să-și dea seama cum stau lucrurile, dar sunt disperați să-și pățeze visul și uh, pentru aceasta doresc să îndepărteze orice urme de democrație din sistem. E clar că nici unul dintre dumneavoastră nu ați învățat nimic. Noastră, domnule Van Rompuy, spuneți că euro a adus stabilitate. V-aș putea aplauda pentru că aveți simțul umorului. Oare din păcate nu, este doar o, pro, o dovadă a unei mentalități de bunker. Fa, uh, spiritul noastră fanatic este expus uh, ca să-l vadă tuturor. Uh, dumneavoastră a spus că un stat, națiune într-o lume globalizată nu mai poate să existe. Poate e clar în cazul Belgiei, care nu mai are guverne șase luni, dar pentru noi, ceilalți, și poate de asta vedem fricile pe fețele dumneavoastră, Uh, uh, oamenii spun din ce în ce mai mult că nu dorim uh, clasa asta politică, nu dorim steagul european, nu dorim imnul european, dorim ca această clasă politică să meargă la lada de gunoi a istoriei. Am văzut ce s-a întâmplat cu tragedia greacă, acum vedem ce se întâmplă în Irlanda. Eu știu că stupiditatea și lăcomia politicienilor irlandezi uh, au multe de a face cu această uh, uh, situație. Uh, a fost un boom economic fals. Dar uitați reacția, care este reacția dumneavoastră la criză. Uh, Guvernele se prăbușesc și dumneavoastră spuneți că nu ar fi bine să, să, să existe alegeri generale. Că, în primul rând, trebuie să uh, se pună de acord asupra unui buget în Irlanda înainte de a avea alegeri generale. Dar cine credeți dumneavoastră că sunteți? sunteți într-adevăr foarte periculoși, pentru că sunteți obsedați cu acest uh, euro, stat. Asta înseamnă că sunteți gata să distrugeți democrația și sunteți gata să vedeți cum milioane și milioane de oameni cad pradă sărăciei și șomajului și uh, suferinței pentru ca visul dumneavoastră să continue. Dar nu va avea câștig de cauză visul dumneavoastră pentru că urmează Portugalia. Ei sunt următorii pe listă. Și după aceea cred că va fi, va veni rândul Spaniei și uh, vor trebui de șapte ori mai mulți bani ca să scăpăm și Spania de faliment și atunci se vor fi terminat toți banii. Punga va fi goală. Dar nu e vorba doar de economie, pentru că dacă uh, jefuiți oamenii de propriile lor identități și de democrație, atunci tot ce le mai rămâne e naționalismul și violența. Și eu sper ca proiectul european să fie distrus de către piețe înainte să ajungem la violență. Thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Angelica Bertman. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Criza financiară. Dacă dorim să o depășim, trebuie să facem schimbări în ceea ce privește răspunderea financiară la nivel european. Avem nevoie de mai multă disciplină, de o mai bună supraveghere a politicilor financiare și trebuie să ne coordonăm eforturile în acest sens. Uh, stabilitatea și creșterea va duce, vor duce la mai multă uh, responsabilitate. Avem nevoie de sancțiuni care trebuie să fie aplicate încă de la începutul procesului pentru a face față deficitelor și datoriilor publice. Până la urmă, un nou mecanism pentru soluționarea crizei ar însemna că băncile și companiile de asigurări trebuie să pună umărul. Eu uh, susțin aceste măsuri, fiindcă trebuie să dăm dovadă de mai multă răspundere în fața cetățenilor noștri. În ceea ce privește conferința de la Cancun, Uniunea Europeană dorește să se exprime într-un singur glas. Trecem prin vremuri grele și cred că a venit vremea să vorbim despre eficiență energetică, despre regenerabile și despre mediul înconjurător ca un izvor de creștere. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru discursul dumneavoastră. Acum, doamna Thyssen, două minute, vă mulțumesc. Thank you, voorzitter domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, criza bancară, criza economică, criza finanțelor publice. Iată că ne-am confruntat cu toate aceste crize în ultimii ani și am văzut foarte clar ce înseamnă să treci printr-o criză. Dar Putem spune că puterile publice au reacționat, autoritățile europene au reacționat, au garantat rezistența monedei euro, au existat intervenții precise din partea Băncii Centrale Europene care ne-au întărit poziția. Și acest lucru ne-a permis să constatăm că solidaritatea funcționează. Însă, în același timp, constatăm că adaptările structurale și ajustările structurale trebuie continuate și avem nevoie acum de o guvernanță economică veritabilă. Dacă Moneda euro la un moment dat ne-a ajutat cu adevărat, domnule președinte, pentru ca Europa să cunoască un nou avânt, un nou elan, avem acum nevoie de mecanisme puternice, durabile, pentru a gestiona datoria publică, pentru a corecta dezechilibrele macroeconomice. E nevoie de aceste mecanisme pentru a restabili încrederea, pentru a regăsi creșterea economică, pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea bunăstare. Eu sper că nimănui nu-i va fi teamă de măsuri, chiar dacă acestea vor trebui să fie ferme, severe. Teama de a fi arătat cu degetul de către Uniunea Europeană, de a fi considerat țap ispășitor, nu trebuie să uh, existe în rândul nostru. Oricum, nu avem de ales, domnule președinte, nu putem decât să acționăm. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Van Rompuy, uh, într-adevăr, ne dirijăm acum către ajustările economice de care avem nevoie. Însă, dacă îmi dați voi, aș dori să vă pun două întrebări. Mai mult decât jumătate din uh, guvernanța economică trebuie să se realizeze prin codecizie și dumneavoastră cereți procedura accelerată. Dar aș vrea să știu, oare Consiliul Ecofin are suficientă marjă de manevră pentru a negocia cu Parlamentul în așa fel încât acesta să-și poată exercita competențele pe deplin? Și a doua întrebare. Consiliul European refuză automaticitatea sancțiunilor. Uh, da, într-adevăr, nu vom deschide cutia Pandorei, nu vom lansa o revizuire a tratatelor, dar sunteți de acord asupra faptului că e nevoie de un mecanism de gestiune a crizei cu anumite mici modificări ale tratatului. Și atunci mă întreb eu unde mai e cutia Pandorei? Merci. Our next speaker... Mulțumesc. Oratorul următor este domnul Stefan Hughes. Mulțumesc, domnule președinte cred că putem fi de acord asupra unui lucru. Șefii de state și guverne sunt foarte ocupați și cred că este enigmatic de ce atunci când se întâlnesc uh, atât de regulat, uh, nu pot să ia decât decizii foarte limitate în fața acestei crize și vedem ce s-a întâmplat în Irlanda. Uh, ideea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Asta a fost pe agenda summitului din martie, iunie, octombrie și de fiecare dată nu, niciodată nu s-a făcut nimic. Acum uh, vom, va veni uh, Consiliul din decembrie și sunt convins că nu se va face nimic nici de această dată. Avem nevoie de un pas înainte în guvernarea economică, avem nevoie de viziune, acțiune, solidaritate, coordonare. Dar tot uh, ne alegem doar cu confuzie, cu neîncredere, asta duce la instabilitate, nu la stabilitate. Și e, sunt clare anumite lucruri pen, uh, pentru că pactul de stabilitate nu va fi uh, de ajuns, pentru că e, există tot timpul acest pericol al prociclicității cu pericolul pentru uh, locurile de muncă. Apoi, trebuie să fim mai eficienți pentru a avea o coordonare politică și economică mai bună. Nu e vorba doar de supraveghere și de sancțiuni, trebuie făcut mai mult. Și apoi trebuie să existe un sistem de uh, uh, gestionare comună a datoriei, cel puțin pentru datoria publică, și beneficiile economice ale unui astfel de sistem de euroobligațiuni sunt clare și uriașe. Domnule președinte Van Rompuy, dumneavoastră a spus că nu vă plac politicienii cu viziune. Dumneavoastră preferați acțiunea practică. Eu înțeleg asta. Dar cred că acum trebuie să uh, reuniți cele două aspecte. Sper că drumul este clar, un sistem de coordonare economică uh, și politică, nu doar o simplă supraveghere și un, o gestionare comună a datoriei. Și e timpul, domnule președinte Van Rompuy, și pentru viziune, dar și pentru acțiune. Mulțumesc, domnule Hughes, spune președintele, și acum domnul Lambsdorff. Un minut, vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, eine Sache ist wichtig auch für die Bürger. Mulțumesc, domnule președinte. Un lucru important pe care, care trebuie înțeles este că Uniunea Europeană nu este îndatorată. Vorbim despre o criză a datorilor în statele membre, dar Uniunea Europeană, după părerea mea, este singura entitate politică care nu are o, nicio datorie și sper, sper ca lucrurile să rămână așa. În zona euro avem un destin comun și cred că doamna Harms și domnul Verhofstadt au, fost, au avut dreptate când au spus că spiritul umanitar uh, s-a pierdut. Dovil uh, nu a avut dreptate acum că Franța și Germania au preluat abordarea interguvernamentală, iar miniștrii sunt cei care hotărăsc, uh, care au avantajul, dar ei sunt la baza problemei. Ce înseamnă guvernanță economică? Dorim ca Uniunea Europeană să hotărească privind politica pieței uh, muncii și politica socială. Cred că stimularea creșterii este un lucru foarte bun, dar în primul rând avem nevoie de finanțare de la statele membre pentru acest lucru. Aceasta este provocarea, iată de ce semestrul european este atât de important și trebuie pus în aplicare. Mulțumesc foarte mult. Graf Lambsdorff, Sie sind ja Mitglied des fdp Mulțumesc, domnule Lambsdorff. Dumneavoastră sunteți membru al uh, Ligii Naționale a FDP. Spuneți că Dovil uh, a fost o greșeală liderii partidului dumneavoastră sunt de acord cu dumneavoastră. Aceasta este părerea dumneavoastră personală sau a partidului? Sunteți gata să răspundeți? Da, bineînțeles. Martin Schulz este uh, membru al uh, Ligii Naționale a SPD în Germania și adesea spune lucruri care nu coincid cu părerea partidului. Poate îmi spuneți uh, cine era prezent la Deauville uh, în, din cadrul FDP? Poate îmi spune domnul Schulz acest lucru. Întrebarea esențială este care sunt măsurile de preîntâmpinare. Dacă vom avea o revizuire a tratatului, atunci se rezolvă problema, dar Dovil a fost o greșeală. Sunteți mulțumit uh, cu acest răspuns? Bun, atunci trecem la domnul Lamberts președinte, prea multe state membre în ultimii 25 de ani au concentrat cu un model de creștere economică bazat pe datorii, datoria publică și datoria privată. Problema este că această datorie a finanțat mai întâi consumul și specula financiară în loc să financeze investițiile în momentul în care în restul lumii, China, Brazilia, India, au început investițiile. Și poate că în cărțile manuale de istorie vom spune că acesta a fost momentul când Europa și-a pierdut elanul. Însă nu trebuie să fim fataliști. Avem nevoie de o guvernanță economică uh, Uh, robustă, fermă. Dar mai întâi trebuie să stingem incendiile uh, care au fost aprinse din cauza acestor datorii. Și dacă e să reducem uh, cheltuielile publice, e ca și cum n-am uh, evoluat în aceeași realitate. Trebuie să uh, reeșalonăm datoria acolo unde aceasta depășește capacitatea de rambursare a debitorilor. Pentru că, haideți să fim clari, atât debitorii cât și cei care au creanțe sunt responsabili împreună de crearea acestor datorii. E adevărat, unii au împrumutat dincolo de capacitatea de rambursare, dar și ceilalți au împrumutat banii, au acordat creditele cu speranța de a obține profituri fără risc, pentru că, în final, contribuabilul este cel care uh, îi va salva. Și deci și unii și alții vor trebui să participe la eforturile ce trebuie făcute. Și dacă nu facem asta, atunci noi înșine ne condamnăm la un scenariu pe modelul japonez, un declin al Uniunii Europene și cred că cetățenii continentului nostru merită mai mult decât atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Oratorul următor este doamna Ford. Un minut. Mulțumesc. E o dezbatere despre guvernarea economică. În Europa, multe țări, inclusiv țara mea, au trecut prin vremuri bune Și uh, acum, în momentul acesta de criză, trebuie să-i ajutăm pe prietenii noștri irlandezi. Nu e timpul să dăm vina pe unii și pe alții, ci să învățăm să luăm decizii mai bune pe viitor. Uh, săptămâna trecută, în mijlocul lunii noiembrie, Grecia și-a modificat uh, conturile pentru a treia oară și cred că putem uh, aici să uh, vedem că s-a ajuns la un rezultat în care să trecem spre o mai bună stabilire a conturilor. Trebuie să ca în timpul semestrului european să punem în comun informațiile mult mai bine. Sigur, trebuie să punem în comun practicile bune între diferitele state membre, dar să și recunoaștem că nu toate țările se aseamănă și o bună guvernare economică poate să fie realizată în feluri diferite, dar pentru beneficiul tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul doamna de Brun. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Cu FMI, cu BCR și cu condițiile foarte dure ale Comisiei este clar că, milia- că vom, vor fi făcute reduceri de miliarde de euro în Irlanda, se vor pierde locuri de muncă, serviciile publice vor fi uh, reduse, se vor crește impozitele pentru cei cu venituri mici. Iar băncile își rețin uh, profiturile, iar cei săraci, vulnerabili, pensionarii sunt cei care vor suporta aceste măsuri de austeritate. Acesta nu este ajutor din partea Uniunii Europene și ne vom opune acestor măsuri. Și în loc să căutăm un mandat pentru introducerea acestor măsuri de austeritate. Acum că Uniunea Europeană și FMI-ul au verificat conturile, guvernul a hotărât că nu va avea loc nu vor avea loc alegeri până nu va fi pus în aplicare bugetul. Ar mai fi fost o cale de urmat, dar guvernul irlandez a hotărât să nu o ia pe această cale și a hotărât uh, să ajute băncile decât, mai degrabă decât să ajute pe cetățenii de rând. Mulțumesc foarte mult, domnul Borghe, Borghezi, următorul vorbitor. Președintele Băncii Centrale Europene, domnul Trichet, este invitatul, statuia comandorului, invitat invizibil. România spune că umple tandem a putere trichete, mă scuzați cu vocativul, pacienția noastră. Cât timp vei continua Trichet să abuzezi de răbdarea noastră? De, deci, de ce trebuie să ne, trebuie să ne întrebăm că ar fi bine oare să e singura cale e cea să evităm, cea prin care evităm dizolvarea euro sau mai bine asistăm cum euro duce la ruinarea țărilor noastre. Uh, de la Prodi încoace uh, politicile europene au distrus IMM-urile, de exemplu în Padania, au creat doar șomaj. De ce oare țările care supraviețuiesc cri- crizei ar trebui Uh, să ajungă la sărăcie salvând Irlanda care cu politica sa fiscală cu impozit foarte scăzut asupra societăților, a făcut concurență ilegală față de alte țări. Unde era guvernarea europeană dacă o lună după ce a uh, depășit uh, testele de rezistență, Anglo-Irish Bank s-a prăbușit într-un deficit de miliarde de euro? Unde era Trichet? Suntem siguri că pachetul de uh, salvare pentru Irlanda nu încalcă tratatul de la Maastricht. Din fericire, în Germania e o curte constituțională care îl va declara inconstituțional. Că nu se poate ca celelalte țări să uh, uh, uh, mai salveze pe alții și Germania nu va, nu va mai avea bani și îi vă spune adio euro. Domnule Borgheze, spune președintele, aveți doar un timp de nu la dispoziție. Trebuie să respectați timpul. Un minut e un minut. Și acum domnul Lang în două minute. Meine Mulțumesc, președinte. Doamnelor și domnilor deputați, am ascultat foarte multe critici în ceea ce privește uh, acordul de la Deauville, însă toată lumea știe că la începutul ședinței noastre, uh, grupul dumneavoastră de lucru, domnule Van Rompuy, uh, a prezentat încă 20 de puncte de discuții care rămăseseră deschise și care trebuiau rezolvate prin metoda comunitară. Toată lumea știa acest lucru. Toată lumea știa că cele două state mari din Uniunea Europeană care au uh, comis greșeli vis a -vis de pactul de stabilitate și de creștere, e vorba de fapt de Franța și Germania și uh, când ascult discursul domnului Schulz, uh, mi se pare un discurs deplasat. De fapt, despre ce vorbim? Vorbim despre faptul că pactul de stabilitate trebuie să fie mai puternic, e condiția sine qua non pentru a uh, ajunge la uh, un bun sfârșit. Statele membre trebuie să respecte pactul de stabilitate. Problema până în prezent a fost că nu au existat mecanisme de sancțiuni. Avem mai multe proiecte legislative, patru, din par, uh, patru regulamente din partea uh, Parlamentului, două din partea Consiliului. Eu nu înțeleg toate aceste plângeri. Uh, din punctul meu de vedere, din punct de vedere al grupului meu politic, pot să vă spun că aceste propuneri din partea, făcute din partea Comisiei le vom susține și apoi vom avea ocazia să le negociem cu Consiliul. Asta este adevărul. De ce suntem atât de modești și fricoși? De ce arătăm pe ceilalți cu degetul? Uh, de ce nu ne exercităm pur și simplu competențele? Dragi colegi, uh, s-a evocat ideea de a revizui tratatul. După părerea mea, tratatul a ajuns pe data de 9 mai la limita sa, li, trebuie să justificăm orice modificare ulterioară. Pentru că trebuie să ne uităm la articolele din tratat în cazul uh, salvgardărilor anumitor state membre. Și nu cred că trebuie să modificăm articolul 36, ci mai degrabă am avea nevoie de un temei juridic fiabil pentru a uh, instaura aceste intervenții de salvgardare. Mulțumesc și acum doamna Ferreira, două minute. președinte. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Un mecanism de so- mecanismul de solidaritate pentru datoria națională nu a funcționat, datoria greacă nu a scăzut, Irlanda se află într-o tulburări economice și procesul creat s-a avut loc prea târziu, este interguvernamental și ar fi trebuit să aibă un alt format încă de la începutul creierii zonei euro. Comisia ne propune acum o consolidare a acestui sistem. Dar uh, al treilea dintre instrumentele propuse duce la implicarea sectorului privat. Și Angela Merkel a făcut aceeași propunere. Și din cauza acestei declarații uh, anticipate și lipsite de oportunitate, piețele s-au, oprit. Parlamentul își va folosi toate prerogativele și în spiritul cooperării în acest proces al codecizii care însoțește pachetul legislativ privind guvernanța economică. Dar nu uh, va sacrifica rapiditatea și calitatea, uh, punând calitatea pe locul 2. Parlamentul va participa activ, dar o chestiune atât de gravă cum ar fi, cum va fi, cum este datoria națională, nu poate fi hotărâtă pe umerii cetățenilor europeni. În ultimul rând vreau să vă spun că noi europenii avem nevoie de o viziune europeană foarte clară în acest context al crizei. Avem nevoie de un mecanism european de consolidare a datoriei naționale, avem nevoie de, emit, de emitere de euroobligațiuni și de protejarea durabilă a zonei euro prin sisteme europene și nu interguvernamentale. Trebuie să consolidăm bugetul european. Nu mai putem să continuăm cu 1% din uh, PIB și trebuie ca creșterea și convergența reală să devină centrul priorităților politice europene. Aceasta este agenda pe care Comisia și noul președinte trebuie să le ocrotească, iar președintele, iar uh, pro, propunerea Comisiei nu trebuie să fie o extindere a propunerilor ECOFIN. Iată poziția noastră. Mulțumesc foarte mult. Domnul Piotrowski are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, Domnilor și domnilor. Criza în zona euro este astăzi un fapt și cred că situația este gravă și se oglindește, de fapt, și în cererile acestea de modificare a tratatului. Uh, tratat care a fost adoptat totuși atât de greu. Pe de o parte, Franța, pe de altă parte, Germania nu vor să plătească pentru criza din Grecia și din alte țări. Dar, pe de altă parte, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în momentul în care a fost adoptat tratatul de la Lisabona, care în principiu trebuia să simplifice modul în care funcționează Uniunea Europeană. Ori se pare că nu s-a ajuns la acest rezultat, ba din potrivă. De aceea, dacă vrem să punem ordine în lucruri, trebuie să punem ordine nu numai în mecanismele în vigoare în zona euro, dar și în mecanismele instituționale la nivel european. Am putea spune că criza din Grecia n-ar fi existat dacă această țară uh, și-ar fi putut păstra propria monedă pe care ar fi putut-o devalua și care ar fi stabilizat mai mult zona euro. Mulțumesc, Mario Mauro. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o evaluare de ordin politic față de cele spuse de-a lungul acestei dezbateri. Anume, pe de cuvânt, noi, membrii principalelor familii politice europene, reproșăm euroscepticilor că nu cred în Europa. Eu însă consider că adevărata problemă e că poate nici noi nu mai credem în Europa astfel încât nu, poatem să, nu putem să dăm vina pe eurosceptici pentru o răspundere care ne revine nouă. Noi suntem principalele familii politice europene și întotdeauna am avut mari și puternice idealuri pro-europeniste. Însă este un fapt că toate guvernele care sunt expresia familiilor noastre politice în fiecare zi pun bețe în roate acestor mari, politici, eh, mari proiecte politice europene. Și atunci există multe cazuri în care uh, una uh, în care ce se realizează ziua uh, se prăbușește noaptea. Asta ne face încă și mai responsabili pe viitor, pentru că dacă noi nu vom putea reorienta dezbaterea, realizarea unor proiecte precise, cum ar fi euro-obligațiunile, foarte dificil, se vor putea, nu se vor mai putea realiza și atunci nu vom putea nici re, uh, noi să explicăm uh, cetățenilor noștri că aparținem acelorași partide care în țările noastre dau vina pe Europa pentru toate relele. Cred că trebuie să ne asumăm uh, răspunderea, pentru că dacă nu, Natura însă și a proiectului european se pierde și noi ne pierdem credibilitatea și în schimb obținem doar săl goale și absenteism la urne. Până la o, uh, un procent de 40% din cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul doamna Podimata, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Se trage o concluzie sigură din uh, Consiliul Euro- de la Consiliul European și anume că nu am reușit să convingem piețele, nu am reușit să le aducem de partea noastră. Astăzi piața are ultimul cuvânt de spus și trebuie să ne întrebăm de ce. Poate fiindcă în ciuda regulamentelor financiare mai stricte, oamenii își dau seama că nu numai nu Uh, reușim să umplem această prăpastie fiscală, ci aceasta se cască și mai rău. Există acest grup de țări care au fost sprijinite prin mecanismul de asistență și s-a văzut că, în practică, valoarea, uh, plus valoarea acestui mecanism este subminată, trimițându-se mesaje nepotrivite piețelor. Dacă, într-adevăr, ne dorim ca piețele private să fie implicate și ele, atunci de ce refuzăm acum să înființăm un for de schimb la nivel european? Și de ce, pe măsură ce regulile financiare devin mai stricte și, iată, acum că avem mecanismul de gestionare a situațiilor de criză, de ce se mai cască în continuare acest hău care ar putea fi eliminat uh, dacă am avea un mecanism comun de gestionare, un mecanism care să ne ofere tuturor asistență la toate statele, tuturor statelor membre. Doamna Hübner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a spune că condițiile pe termen lung pentru competitivitate în statele membre vor fi diferite pe viitor și costurile structurale pentru aceste dezechilibre vor continua să fie active în timp ce guvernana economică va fi slabă. Și în acest context este absolut crucial ca și Comisia să uh, reușească testul de rezistență, având în vedere lansarea semestrului european în prima jumătate a acestui an, și să reușească instaurarea unei guvernanțe economice cât mai repede posibil. În al doilea rând, eu înțeleg faptul că un sistem cu sancțiuni uh, care să fie instaurate în mod automat reprezintă o schimbare și un astfel de sistem ne poate duce atât de departe cât ne permite tratatul. De aceea am încredere atât în Consiliu cât și în Comisie că vor face tot ceea ce este posibil pentru a evita diferite etape și diferite întârzieri uh, în această procedură. În al treilea rând, Uh, aici situația din Uniunea Europeană nu este doar o sumă a situațiilor naționale. În plus de aceasta, uh, nu ne dorim să arătăm cu degetul anumite state membre care nu s-ar fi comportat corect și care ar fi avut consecințe negative. Uh, trebuie să vedem mai întâi cum putem rezolva dezechilibrele care pot avea un impact asupra statelor membre și asupra exteriorului Uniunii Europene. Toate aceste elemente trebuie luate în considerare de la caz la caz în funcție de situația pe stat și doar astfel bunăstarea uh, economică a Uniunii Europene se va, uh, um, se va ameliora pe ansamblu. Eu cred că e nevoie de măsuri, însă timpul ne presează și vedem că în ultimii doi ani Comisia a a acumulat foarte multă expertiză și competență în aceste subiecte economice. De aceea eu aș dori să cer comisiei să facă două, să introducă două acțiuni, domnul președinte, întrerupe. Internal imbalance. Thank you. Mulțumesc. Și acum, dragi colegi, aș dori să salut o delegație din uh, partea Parlamentului uh, EFTA, din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, în calitate de observatori în uh, loja oficială. Este o mare plăcere pentru mine să salut această delegație în Parlamentul European aici în Strasburg. Um, pentru a participa la întâlnirea care este prevăzută